Parlamentului și titlurile acestor acte vor fi publicate în procesul verbal al sesiunii de astăzi. Am primit din partea grupului PPE cereri de numire în mai multe comisii și delegații. Acestea vor apărea în procesul verbal al ședinței de astăzi. Dacă până în momentul publicării acestui proces verbal nu vor exista observații, aceste uh, persoane vor fi considerate ca fiind numite. Acum trecem la ordinea de zi.